So, ladies and gentlemen, dear colleagues, I think we should now continue. Dragi colegi, acum putem continua cu reuniunea noastră și o să trecem la voturi. Mai departe, pentru mine este o premieră, deci este prima dată când voi prezida sesiunea de voturi și vă rog să aveți răbdare cu mine. Dacă lucrurile merg bine, vă rog să-mi spuneți dacă uh, Uh, merg rău, uh, atunci uh, puteți să vorbiți cu asistenții, nu <laughs> glumesc, bineînțeles că dacă nu merg bine e vina mea, dar vreau să încerc să facem cât mai repede votul. Și după cum a zis colegul meu, putem trece cu un vot care este un vot unic, e vorba de recomandări și concluzii despre acordul cu Canada. Și e doar un singur vot aici la care Charles Stanek este este raportor și Maria Gabriel este raportor din umbră. Începem cu acesta și votăm. E un vot electronic. S-a deschis votul. Vă rog. S-a închis votul și se adoptă. Așa că acum, dacă nu mă înșel, trecem la proiectul de raport al uh, Comisiei 2016 Albania. Domnul Knut Fleckenstein, care este raportor, dorește să spună ceva? Nu. Bine. Atunci putem începe. Compromisul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum 38 pentru, împotrivă, abțineri. Eu zic că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. 39 și 40 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Pentru 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și deci acum 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri Verificăm. S-a deschis votul. Și se închide votul și se adoptă. Trecem la 48 pentru, împotrivă, abțineri respins. 49 e caduc, 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, nu, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu, se adoptă, îmi cer scuze, spune președintele. Prima, prima greșeală mea deja. Da, bineînțeles că se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 85 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 86 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 87 pentru? Împotrivă? abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine verificăm. 88 s-a deschis votul. S-a închis și s-a respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 99. Vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua a fost retrasă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. 123. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm? Bine, verificăm. 149, verificăm. S-a închis votul și era destul de clar. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 152 pentru. Împotrivă abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, împotrivă, abțineri respins. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, Împotriva. Abțineri. Se respinge. 159 pentru. 69 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 170 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se verifică. Se verifică 179. Vote is open. A deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Compromisul 16, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 182, pentru, împotrivă, abțineri, trebuie verificat. Am deschis votul și am închis. Respins. Nu vrem interferențe de la fostul președinte. Totuși, totuși este respins. Ce, Elma, nu-ți merge votul? Aha. 182. 186. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 187. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm 187. S-a deschis votul. Și s-a închis. Se adoptă. Unde suntem? 188, da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la 191. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 191 se verifică. Se deschide votul. S-a închis. O majoritate foarte clară chiar.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 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 231 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9. Domnul Cucan, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, a, e caduc, bine, pare rău. Trecem la numărul 11, cine pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul și s-a închis. Respins. Trecem la 13. Epitideos Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27 pentru împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. 20. S-a deschis votul și s-a închis. O majoritate foarte clară. Pentru domnul Cucan, 21 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică 26. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la 1. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge clar. 2 a fost retras. 3. Un amendament excelent. <laughs> cine e pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Verificăm bine. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, Edward! Numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins de asemenea. Și Uh, trecem acum la votul uh, electronic pe proiectul de raport astfel amendat. S-a deschis votul. Și s-a închis. Vreau să felicit pe Knut Fleckenstein, raportorul nostru, pentru acest raport foarte bun. So we now come to a very easy country. Trecem acum la o țară foarte ușoară. Cel de-al 26-lea raport pe Bosnia-Herzegovina. Aș vrea în primul rând să întreb raportorul dacă dorește să spună ceva. Domnul Preda, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri am mulțumit tuturor colegilor pentru colaborare. Astăzi Vreau să mulțumesc cuiva care lucrează la secretariat și care va pleca din secretariat, Peter Boitoiv. Am lucrat cu dânsul pe raportul uh, pe Islanda din 2009 și 2014 și apoi între 2014 și până astăzi pe Bosnia-Herzegovina și am avut o excelentă colaborare. Mulțumesc foarte mult lui Peter Bun, haideți să începem. Foarte multe amendamente. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. A, e vot. Verzii au cerut vot cu apel nominal. Deci compromisul 2, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. și s-a închis. Se adoptă. Numărul 80. Domnul Șoltes. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Numărul 80. S-a deschis votul. s-a închis și s-a respins. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 19, domnul Papadakis, vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 104 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 împo pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, 6, pardon, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Trebuie să verificăm 130. Se verifică, s-a deschis votul. S-a închis votul. Poate că puteți să ridicați mâinile mai bine ca să nu mai trecem prin asta. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Și s-a închis votul și se adoptă. Acum 143 vot cu apel nominal s-a cerut. Deci s-a deschis votul. Ce anume? Da, e în procedură votul cu apel nominal? A fost cerut de către un grup să avem un uh, vot cu apel nominal la 143. Haideți să votăm, haideți să votăm. 143 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Acum trecem la compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14, compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la 212. cinei pentru?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 se adoptă. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se, uh, împotriva abținerii se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 287, domnul Giambatski, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. 288 pentru, vot uh, pe părți, care a fost cerut de Evers. Primul este un vot normal. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și verzii au cerut vot cu apel nominal la partea a doua de la 288. S-a deschis votul. Și votul se închide. și s-a respins foarte clar. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Ă, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 și 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Avem ceva distracție aici, de fapt. Avem un vot uh, cu apel nominal la or- amendamentul oral numărul 1. Cine l-a cerut? Verzii l-au cerut? Domnul Șoltes, punct de procedură, vreți să spuneți ceva despre regulament? Da, vă rog. Trebuie să apăsați. Vrem să spunem că suntem împotriva acestor amendamente orale. Ne opunem ca atare. ne opunem la amendamentele orale. So, we then don't have to vote. Atunci nu trebuie să le votăm. Trecem la numărul 14, 40, Zofco. Două părți. Pentru prima parte, împotrivă, abțineri, respins. Mai așteptăm puțin, că mai avem un vot cu apel nominal, tot cerul de verzi. E prima dată că avem așa ceva, n-am fost informat, e ciudat, nu? Totuși trebuie să respectăm procedurile. Bun. Vot cu apel nominal, partea a doua de la 40. S-a deschis votul. S-a închis și a fost respins cu 51 la 0. Poate eventual ne poate explica cineva ce s-a întâmplat. Deci mai e cineva de la Verzi în sală? Și acum trecem la 41. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică 42. S-a închis și s-a respins. Patruzeci și trei pentru, împotrivă, se abțineri se respinge 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 45, se respinge 46 pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 din 2 citații pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la 4. Nu, s-a adoptat, a fost adoptată. 3 cade, da, da. Am zis trecem la 4. de eram așa bucuros că am sărit. Și ajungem la un vot în bloc. 4 până la 9. 4 până la 8 blocul Vilimski. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge tot. Trecem la nouă. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 11. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Felicitări. Trecem la 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paisprezece pentru, împotrivă, abțineri, respins, 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar un bloc Vilimski de la 16 până la 22. Ce anume? Care este starea de spirit? Nu.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 Bravo. What are we doing now? Why don't you give me yours? Next vote, we come. Trecem la următorul vot. Proiectul de aviz uh, pe descărcarea de gestiune 2015, buget general al UE, Raportor pentru aviz este domnul Balcitis. Doriți să interveniți? Se pare că nu e prezent. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. Verificare la amendamentul 2. S-a închis votul. Se respinge în mod clar. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să facem o verificare la amendamentul 9. S-a închis votul și se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem vot electronic, da? Deci votul final asupra avizului. S-a închis votul și se adoptă.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 împotriva, abțineri, se respinge. 9 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem acum la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Următorul vot este vorba de acordul de parteneriat între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croației la UE. Raportor este doamna Manescu. Dorește să intervină? Nu. Foarte bine, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la următorul vot. Nu, s-a terminat, se pare. Foarte bine, vă mulțumesc tuturor. S-au încheiat voturile pe ziua de astăzi. A fost foarte distractiv. Can I have my... So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, suntem uh, în program un pic mai devreme și trecem la punctul 21. Este vorba de prezentarea uh, delegației ad hoc care a făcut o vizită în Israel, în teritoriile Palestina și Iordania, în uh, 2-6 ianuarie. Este ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o misiune care a avut loc la începutul anului și a fost prezidată de domnul Brock. Și eu am fost membru al acestei delegații, am avut uh, discuții foarte interesante la Ierusalim și, de asemenea, pe teritoriile palestiniene după care delegația a călătorit până în Iordania. Aș vrea să dau cuvântul celor care au participat la această delegație a Fed și aș începe cu domnul Brock. Elmar, te rog. David, Mulțumesc, David. De fapt, au fost prezenți cam toți membrii delegației. Nu vreau să vă țin prea mult. Am fost, așa cum spuneai, la Ierusalim, la Ramala și Aman câte o zi. Și am avut două lucruri importante de menționat. Un seminar în Knesset cu colegii de acolo, discutat în special rolul Arabiei Saudite, războiurile tip, războaiele tip proxy, scuze, luptătorii străini și situația din fâșia Gaza și ce face Hamasul acolo. Și am fost de acord cu toții că trebuie să combatem terorismul și am vorbit de cooperarea Israelului cu statele membre, arătând însă în același timp că e important, pe exemplul Iran și Arabia Saudită, rog colegii din Croația să discute afară. Domnule Broc, vă rog, cu microfon dar atunci ne pleacă ultimii ascultători. Deci am adus aminte ambilor că sunt responsabili de acest război proxy din Yemen, Irak și Siria. La israelien exista temerea care exista o anumită linie din Iran, guvernul și de la Bagdad cooperarea cu Assad și până la Hezbollah, că această linie împotriva uh, Israelului are o dominanță șiită și în cooperare cu Rusia. Și se vede la procesul de pace din Siria și Irak că vestul joacă un rol foarte redus și că de fapt Rusia Uh, face ce are de făcut acolo. Discuția cu Kazahstanul, la care Europa nici nu participă. Pe de altă parte, și asta s-a spus la, în Ramala, efortul se tot acuză reciproc și se tot spune că celălalt e de vină, fără încercările de mijlocire, sau că aceste eforturi de mijlocire decurg prin uh, intermediul Moscovei. Și atunci, și aici, uh, din punct de vedere al strategiei globale, nu se va schimba nimic dacă UE nu e gata să se implice mai mult în acest proces de pace. Discuția însă trebuie văzută în felul următor și pe acest punct ca și pe celelalte. Există poziții diferite, indiferent dacă ești membru în uh, conducere sau în opoziție. La un moment dat existau așteptări mari uh, la noul președinte american. Vicepreședintele Bennett a spus că ar trebui anexată toată zona C. Președintele Netanyahu a zis că asta urmăresc uh, moderații și că ar putea fi o legătură și cu mutarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Consecința a fost că a doua zi după numirea, după inaugurarea președintelui american, Israelul a decis să anunțe noi uh, construcții acolo, cu toată critica din partea Națiunilor Unite și a Uniunii Europene. Și deci americanii nu veniseră cu niciun veto acolo. Iar la vizita în West Bank, în acea area, zona C, în Bethlehem, un primar creștin. Betlehemul e îndepărtat de Ierusalim nu doar de acel zid față de Ierusalim, ci se înconjoară Betlehemul cu un zid ca să nu existe acces nici din zona C și se discută tot mai mult ce dacă zona C sunt, care acupă 60% din suprafața, dacă mai putea fi vorba de un stat palestinian. Guvernul din Ramallah nu are nicio influență asupra zonei C. Cu alte cuvinte, așadar, ne aflăm, iată, între timp în situația în care autoritatea palestiniană nu are influență asupra Gaza, fâșiei Gaza, și în același timp nu există nicio posibilitate să guverneze mari părți din West Bank. Și că se pierde speranța într-un stat propriu. se pierd premisele, nu doar uh, speranța față de o soluție bistatală. Uniunea Europeană nu acceptă acest lucru. Noi suntem pentru soluția celor două state, ca și opoziția izraeliană, de fapt, cei cu care am vorbit, președintele partidului de opoziție. Există și acolo o îngrijorare asemănătoare. Dacă se pierde speranța, visul în cele două state, soluția celor două state, fie se va ajunge la mari, noi mari conflicte, sau pe termen lung, factorul demografic va duce la o minoritate a izraelienilor în propriul lor stat. Sau temeri ale izraelienilor că dacă majoritatea populației nu are drept de vot într-o țară, asta s-ar putea să aibă anumite consecințe. Așa s-a descris situația la care mulți erau de aceeași părere și deci există o frustrare. Nici cei din Ramala nu sunt întotdeauna cei mai buni, dar nici nu au avut posibilitatea de a dovedi o abordare moderată ar fi mai bună decât cea a Hamas. E o problemă a evoluțiilor de acolo. Iar vizita din Iordania a rotunjit situația. Am avut o discuție foarte interesantă cu regentul uh, actual. Președintele era, uh, scuze, uh, regele era în concediu, deci am vorbit cu prințul Faisal <clears throat> a putut explica aspecte strategice, s-a vorbit și acolo de lupta împotriva terorismului. A spus că prin presiunea pusă asupra ISIS în Irak și Siria, ISIS se mută înspre sud, spre Iordania, crește și numărul de refugiați într-o țară oricum foarte săracă. E o zonă cu mulți refugiați între Siria și Iordania, unde nu mai poate trece nimeni, nu mai lăsat să treacă, se tem de stabilitate și dacă se mai și renunță la soluția bistatală și se mai mută și ambasada, situația va fi dramatică. Îngrijorările sunt foarte serioase, s-ar putea ajunge la radicalizare în Iordania, dacă ne uităm pe hartă, situația poate ajunge foarte incomodă. Iordania a jucat întotdeauna un rol foarte calm, foarte așezat, ceea ce a fost foarte bine în zonă. Dar asta s-ar putea schimba. Uniunea Europeană trebuie să încerce printr-o serie de programe să ajute uh, situația socială de acolo pentru a prelua din această răspundere. Uh, lipsește apa, e sărăcie generală și acum se adaugă și terorismul. Apar probleme tot mai mari. Eu nu văd nici perspectivă, nici m-am întors cu prea multe vești bune din această călătorie. Și poate, nu cred că nici colegii nu au prea mult optimism. Mulțumesc! Mulțumesc, Elmar Brock! To ask other participants. Și acum aș dori să-i rog pe ceilalți participanți la această delegație ad hoc să facă comentarii. Cine dorește să intervină? Da, avem deja o listă a vorbitorilor. Domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Brock a menționat deja elementele cele mai importante și uh, întâlnirile pe care le-am avut la fața locului în cadrul acestei delegații, o delegație cu o activitate foarte intensă timp de trei zile în trei locuri diferite. Eu aș menționa trei chestiuni importante în cadrul uh, schimburilor noastre uh, de opinii. În primul rând, problema terorismului, care a fost abordată cu interlocutorii noștri și, bineînțeles, că terorismul înseamnă lucruri diferite la Ierusalim sau la Aman când prietenii israelieni vorbesc despre terorism, primul lucru la care se gândesc uh, sunt șiiții din Hezbollah. Aceasta este marea temere a lor. Dacă te îndrepți în partea elaltă, la Aman, temerile lor au de-a face cu suniții care ar putea exercita presiuni la frontieră și în orașe importante cum ar fi Raqqa, unde există presiunea refugiaților și unde teroriștii ajung pe teritoriul uh, lor. Iată de ce există o îngrijorare foarte mare legată de mm, frontiera care oricum este uh, securizată la un nivel înalt. În al doilea rând, aș uh, menționa o altă chestiune care a fost menționată la Ierusalim, la Ramala și la Aman. E vorba de noua înțelegere între ruși, iranieni și turci în ceea ce privește gestiunea afacerilor siriene. Temerea de asemenea care a fost uh, exprimată cu diverse nuanțe față de posibilitatea de a avea o reglementare fără participarea arabilor, pentru că turcii, rușii și iranienii, dacă mai e nevoie să vă reamintesc, că niciunul dintre ei nu deține această identitate. Bineînțeles că avem aici mai multe scenarii posibile inclusiv uh, uh, posibilitatea de a avea uh, probleme la nivel civil și posibilitatea de a diviza Irakul în mai multe părți. Această posibilitate a fost și ea evocată și cred că ar trebui să abordăm această problemă în săptămânile și lunile viitoare. Un al treilea element pe care l-aș menționa aici. Peste tot, toată lumea a început vorbind despre Statele Unite. Toți știau că noi venim din Europa, dar primul lucru pe care îl ascultam de fiecare dată se referea la administrația Trump și influența pe care Statele Unite o va avea în această regiune uh, după inaugurarea acestui uh, președinte. Bineînțeles, A existat uh, o notă de optimism pentru că erau bucuroși să primească uh, prieteni ai izraelienilor și de altfel mulți dintre interlocutorii noștri în Israel au criticat poziția europeană care uh, era considerată ca fiind pro-palestiniană în mod exagerat și deci că nu își îndeplinea rolul de mediator neutru. S-au manifestat și îngrijorări foarte mari la Ramala și la Aman față de poziția administrației Trump și v-aș reaminti aici că regele Iordaniei va face o vizită importantă în Statele Unite peste câteva zile, deci vom avea ocazia să vedem care este atitudinea Casei Albe uh, față de această vizită. De asemenea, trebuie să spun cu regret că timp de trei zile uh, nu s-a menționat niciodată numele dragei noastre Federica Mogherini. Nici măcar o dată numele său nu a fost menționat uh, sau rolul uh, Serviciului de Acțiune Externă. Dacă mi-amintesc bine ce s-a întâmplat, nimeni n-a vorbit despre asta, ca și cum n-ar fi existat și îmi pare rău să o spun, dar așa a fost. Mulțumesc, domnule Preda. Domnul Parniu, câteva comentarii după cele făcute de uh, domnul Broc uh, și domnul Preda din partea grupului PPE, ținând cont de experiența noastră acolo. Soluția uh, celor două state este acum în pericol și delegația noastră și-a dat seama, uh, în special atunci când a vizitat uh, Cisjordania și ne-am dat seama că realitatea și construcția de clădiri în aceste colonii, în aceste noi așezăminte, face ca soluția celor două state să fie din ce în ce mai dificil de uh, Uh, aplicat, ceea ce rămâne pentru noi totuși cea mai bună soluție. Și liderul uh, mișcării arabilor israelieni, Ahmed Tibi, a arătat că o soluție care să propună doar un singur stat ar fi foarte dificilă atâta timp cât discriminările față de arabii israelieni uh, sunt atât de numeroase. În al doilea rând, inițiativa arabă pentru negocierea păcii mi se pare foarte bună și aici am discutat cu interlocutorii noștri când ne-am întâlnit cu prințul regent al Iordaniei. Dânsul ne-a arătat uh, că în martie, cu ocazia președinției pe care Iordania o deține la Liga Arabă, se va reveni la această chestiune. În al treilea rând, alegerea domnului Trump și dorința sa de a deplasa ambasada la Ierusalim. Iată o, uh, o problemă în plus uh, pentru domnul Netanyahu și, de asemenea, cu implicații foarte mari din punctul de vedere al păcii și stabilității și a, a uh, dorinței noastre de a elimina ura între popoare. În al patrulea rând, în dorința noastră de a ajunge la un pact uh, și votul pe care l-am avut uh, cu câteva zile înaintea delegației pe tema rezoluției 23-24, salutăm aici uh, munca făcută de secretariat, dar din cauza acestei rezoluții nu am putut avea o întâlnire la nivel interministerial, la nivelul așteptărilor noastre. În sfârșit, ni s-a confirmat încă o dată cât de importantă este acțiunea Europei și a Parlamentului European, pentru că uh, locul gol lăsat de alegerea lui Trump trebuie să fie uh, umplut de noi și de aceea ar trebui să ne gândim foarte bine la acțiunile diplomatice din trecut, să facem bilanțul acestora, să vedem care sunt uh, obiectivele noastre în regiune și să ne facem auziți uh, într-un dosar în care deocamdată suntem destul de absenți, așa cum a arătat domnul Preda. De aceea mi-aș dori ca Parlamentul să organizeze o perioadă de reflexie pe această temă, care să ducă la o foaie de parcurs foarte clară pentru diplomația europeană. Mi se pare absolut necesar și lucrez acum pe această temă alături de câțiva ai mei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Hagi Georgiu. Da, cred că s-a spus deja tot ce era de spus. dar aș mai face câteva comentarii interesante. Sunt de acord că soluția celor două state este într-adevăr în pericol, sau mai mult decât atât, cred că nu ne putem aștepta la așa ceva. A fost o vizită foarte tristă din punctul meu de vedere, pentru că mi-am dat seama ce se întâmplă cu palestinienii care se află în Israel, o populație care suferă pentru că uh, cele două sisteme uh, Uh, coexistă. Deci un stat cu două sisteme, un sistem pentru israelieni și celălalt regim care se aplică palestinienilor. Aș vrea să vă descriu foarte pe scurt ce se întâmplă acolo. La Betlehem, un oraș cu 180.000 de locuitori palestinieni, israelienii uh, clădesc așezăminte în care uh, 100.000 de israelieni trăiesc în interiorul orașului și acesta este ca un adevărat cancer al trupului la Betlehem. Și mai ridicol este faptul că nu își plătesc nici măcar impozitele față de municipalitate. Iau propriile lor drumuri Uh, pe care le utilizează în fiecare zi pentru a părăsi regiunea, drumuri pe care palestinienii nu le pot folosi. Deci, iată, o țară cu două sisteme diferite, o expresie care, de fapt, uh, uh, nu, nu reflectă îndeajuns realitatea. Uniunea Europeană joacă rolul unei soft power Poate chiar așa este, dar dacă joci acest rol, chiar dacă ești o astfel de putere soft, practic uh, îți slăbești uh, capacitățile tale, competențele pe care le ai. Deci nu cred că UE ar putea juca un rol important acolo. Principalul rol este cel jucat de primul ministru israelian. El deține puterea, palestinienii sunt sub uh, presiuni puternice și ce am constatat eu, ce mi-am dat seama, este că pe următorii 20 de ani probabil că situația se va înrăutăți și nu cred că ne apropiem de vreo soluție. Chiar dacă Rusia încearcă acest lucru sau chiar dacă domnul Trump va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Știu că sunt multe zvonuri pe această temă, dar chiar dacă o va face, lucrurile oricum se vor înrăutăți un pic, nu se vor îmbunătăți și va exista și mai multă revoltă din partea palestinienilor și a lumii arabe. Cred de asemenea că ar fi mai bine dacă doamna Mogherini ar fi mai clară în mesajele sale către ambele părți. Văd care este problema cu Hamas, sper că Hamas și Fatah să ajungă la o soluție comună și să nu ofere o scuză în plus celelalte părți ca să spună că nu pot comunica pentru că nu au un singur interlocutor. Mulțumesc și acum domnul Mezerici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, domnule Broc, uh, pentru că ați condus uh, acest grup și pentru rezumatul foarte util și corect pe care l-ați prezentat. Nu vreau să reiterez aici tot ce s-a spus, aș face doar două comentarii importante pentru mine. De fapt, e vorba de uh, reflexii pe care le-am făcut uh, după întâlnirea la Knesset. Seminarul la care am asistat și care trebuia să se refere la războaie prin interpuși, se referea doar la uh, Parlamentul European și nu se vorbea deloc despre Arabia Saudită, ca și cum uh, n-ar fi fost vorba despre ea deloc, ceea ce m-a surprins. În al doilea rând, e vorba de perspectivele pe termen uh, mediu și lung. Nu pot să fiu foarte optimist. Uh, în această privință, pentru că există aici o uh, oarecare confuzie. De câte ori am întrebat pe membrii Knesetului, în special din uh, partidul la guvernare, dacă o soluție cu două state ar putea funcționa atunci, care este planul lor? Pentru că, practic, e vorba aici de un triunghi care trebuie rezolvat. E nevoie de o soluție democratică care să respecte regulile uh, Uh, și drepturile omului și în același timp cu un caracter uh, evreu. Deci, iată, cele trei chestiuni, cele trei vârfuri ale triunghiului care trebuie rezolvate în mod simultan și nu am primit un răspuns la această întrebare. Am primit un fel de răspuns la o întâlnire informală în care uh, mi s-a spus că, de fapt, prin soluția cu un singur stat uh, se înțelege status quo. Dar status quo-ul nu este de menținut, după cum știe toată lumea, pentru că asta nu poate să genereze decât uh, o și mai mare escaladare a violențelor uh, la fiecare interval de 5 sau 10 ani. Deci cred că ar trebui să facem presiuni pentru a vedea mai bine ce are de gând să facă guvernul israelian la momentul acesta încearcă să câștige timp uh, jucându-se cu acest concept al uh, status quo-ului și cred că uh, va fi nevoie de mult timp, pe de altă parte, să vedem ce are de gând administrația Trump, deci nu de acolo trebuie să așteptăm soluția. Mulțumesc. Ceilalți participanți la această delegație au fost domnul Matusielo, doamna Aneliț și domnul Iurec, care nu sunt prezenți acum, deci nu pot decât să subliniez ceea ce s-a spus deja aici. Din punctul meu de vedere, cel mai important a fost uh, îngrijorarea enormă pe care am perceput-o față de posibilitatea de a muta ambasada Statelor Unite nu doar pentru regiune, ci pentru întreaga lume musulmană și cred că trebuie să ținem cont de acest aspect uh, cu toată seriozitatea. Vreau să mulțumesc domnului Broc pentru felul în care a prezidat această delegație. A fost o, o adevărată onoare pentru noi să-i fim alături în această ultimă misiune în calitate de președinte al Comisiei AFET și cred că a fost oarecum uh, reprezentativ că ne-am dus uh, în Palestina, Cisjordania și în toată acea zonă. Iată deci care a fost prezentarea la această delegație. Punctul 22, diverse. Nu, bineînțeles. 23, următoarea ședință va avea loc pe 9 februarie, începând la 9 dimineața. Vă mulțumesc foarte mult și o seară plăcută!